este o comunicare. Uh, președintele a primit din partea grupului socialiștilor și democraților o cerere de modificare în cadrul unei delegații. Aceasta va figura în procesul verbal al acestei ședințe. Este vorba despre faptul că domnul Arndt Cohn va lua locul doamnei Iuta Steinruck în delegația cu privire la uh, Comisia Parlamentară de Stabilizare și de Asociere UE Albania și dacă nu există nicio observație până la uh, adoptarea